nasz gość pan komisarz vytenis povilas andriukaitis. panie komisarzu! deci vom discuta despre sectorul hidroelectric și dăm cuvântul domnului comisar. Stimați colegi, onorați membri, mulțumesc, vă mulțumesc că avem oportunitatea de a face un schimb de păreri pe acest lucru foarte important, puterea hidroelectrică. 40% din, um, regenera- din electricitatea regenerabilă e aici. Hidroputerea este cea mai importantă resursă în Uniunea Europeană. Va juca un rol important în, uh, Uniun, în Uniunea Energetică și își va aduce contribuția la trei obiective, cel de securitate, durabilitate și competitivitate. Comisia își dorește ca toți generatorii de electricitate să aibă acces egal la um, sectorul hidroelectric. Uh, efectul ar fi unul pozitiv asupra investițiilor, asupra comunităților locale. Integrarea puterii hidrologice e foarte importantă pe piață și importantă pentru consumatori. Comisia știe care sunt implicațiile economice, sociale în ceea ce privește generarea de hidroenergie. Statele membre sunt libere să își aleagă modelele de exploatare a centralelor hidroelectrice. Nu punem la îndoială competența statelor membre de a impune obligații asupra operatorilor din acest sector în ceea ce privește acordarea acestora statele membre pot să ajungă la un echilibru între cerințele de competiție și alte interese legitime. Statele membre trebuie să respecte legislația relevantă din Uniunea Europeană. Dacă un stat membru decide să exploateze prin concesiune anumite uzine, atunci trebuie să se țină cont de regulile în ceea ce privește achizițiile publice la nivel european. Astfel se asigură nu doar un nivel adecvat de competiție, dar și tratament egal și transparență între operatori operatorii economici. În acest uh, context, regulamentele care există pentru achizițiile publice sunt cele mai importante mai ales atunci când este extinsă funcționarea unei centrale electrice. Legislația care se poate pune în aplicare la nivel european poate să difere în funcție de abordarea alesă de operator, dar nu este exclusă puterea hidroelectrică din domeniul de aplicare a legislației europene. Regimurile naționale din acest domeniu trebuie să respecte regulile existente în Uniunea Europeană și directiva privind electricitatea. Procedurile de competitivitate pentru uzinele hidroelectrice și tratamentul legal asupra operatorilor economice sunt lucruri importante pentru o piață energetică funcțională. Și apoi, când sunt date aceste concesiuni, stat, statele membre trebuie să țină cont de regulile de competiție, regulile anti, antitrust și ajutoarele statale dacă un stat membru uh, ajută mai mult o anumită companie, atunci se pot fi, pot fi încălcate regulile antitrust, se, astfel încât competiția este inegală și această companie dominantă se bucură de poziția sa dominantă pe piață. Dar de... Ce? Acordarea de concesiuni în acest domeniu poate fi văzută ca ajutor statat pe anumite piețe. Există un efect asupra comerțului, dar și o distorsionare a competiției. Darea de concesiuni um, în acest domeniu pot fi văzute ca ajutor statal dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Resursele statale sunt implicate, de exemplu, sub formă de anumite taxe de stat. Apoi, un Avantaj selectiv trebuie acordat anumitor companii în relația cu competitorilor pe piața energetică relevantă. Deci trebuie să existe un efect asupra comerțului și o distorsie a competitivității. Așa vor sta lucrurile pentru că electricitatea este vândută în statele membre pe o piață competitivă. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Bineînțeles, vorbim de sectorul hidroelectric din Europa și acum grupurile politice vor lua cuvântul. Primul care ia cuvântul va fi domnul Tajani din partea PP, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sectorul hidroelectric este fundamental ca să putem să atingem obiectivele de decarbonizare și să întregim piața unică a energiei, însă în Europa regimul concesionarilor nu este deloc omogen. Există țări unde există concesionari fără niciun fel de dată limită, altele cu posibilitatea de a fi renoite și altele care fac față unei piețe liberalizate, ceea ce este foarte greu pentru întreprinzători ar trebui să ne gândim la competitivitatea întreprinderilor noastre. Deci avem nevoie de un cadru normativ uniform dacă chiar vrem să creăm condiții de egalitate în ceea ce privește accesul la piețe și o concurență deschisă și loială. Întrebarea care stă la originea acestei dezbateri, domnule comisar, avea drept rost să vă întrebe cum va promova Comisia mai multă convergență în sectorul hidroelectric european, ținând cont și de specificități specificitățile regimurilor și a procedurilor de concesionare. Deci vă cerem să jucați un rol mai activ în acest sector. Și bineînțeles că trebuie să vă pese și de respectarea regulilor um, de concurență, pentru că aceste diferite regimuri de concesionare, sistemul hidroelectric, reprezintă dovada că trebuie să schimbăm regulile concurenței la nivel european aceste reguli trebuie să fie în, în serviciul întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor și nu trebuie să fie niște procese birocratice abstracte care până la urmă frânează creșterea și ocuparea și afectează competitivitatea sistemului nostru productiv în um, lume. Știu, domnule comisar, că nu dumneavoastră vă ocupați uh, de acest sector, pentru că și eu am fost uh, comisar și știu că fiecare îi vine rândul să fie prezent în uh, hemiciclu, dar vă rog să transmiteți mesajul. Comisia trebuie să aibă acțiuni mai hotărâte pentru că nu ne putem mulțumi numai cu a veghea la respectarea regulilor. Trebuie uneori să le mai și schimbăm. Mulțumesc. Acum doamna Patricia Toia, trei minute. N-are sens să mă mai lungesc în ce privește importanța acestui sector pentru economie. Să nu uităm că cifra de afaceri echivalează cu PIB-ul Sloveniei. Așa ați spus și dumneavoastră, domnule comisar, însă cu multă sinceritate vă spun că ce a spus dumneavoastră este foarte abstract și nu corespunde realității și așteptărilor acestui sector. Așa cum s-a spus, există multe obstacole pe care trebuie să le înlăturați. Diversitatea regimurilor de concesionare din toate țările și procedurile pentru utilizarea resurselor uh, hidroelectrice. Iată un motiv de distorsionare a uh, competitivității și uh, ceea ce pune sub semnul întrebării investițiile potențiale în acest sector și folosirea acestor resurse. Comisia are abordări foarte diferite fiecare uh, uh, direcție face ce taie capul, direcția concurență face una, direcția energie alta și ca atare avem abordări diferite și întâmplătoare. Dacă nu există o abordare coerentă, ajungem la paradoxul actual. Unele țări, precum a mea, uh, este sancționată pentru că nu a liberalizat mai rapid piața și alte țări au regimuri unde nu există niciun fel de limite de timp și nu există niciun fel de procedură concurențială pentru noi uh, concesionari. Domnule comisar, și eu vă cer să interveniți în mod uh, hotărât. Știu că nu dumneavoastră va trebui să o faceți, ci altcineva din colegiu, dar avem nevoie de un cadru uh, omogen, pentru că altfel nu vom avea o adevărată piață și o concurență demnă de acest nume. Și avem nevoie de abordare globală și în ce privește sancțiunile. Europa nu dă foarte bine dacă fiecare țară își dă seama că uh, direcțiile generale din, de la Comisie, de fapt, nu vorbesc una cu cealaltă atunci când se aplică sancțiuni. Mulțumesc! Acum, domnul Selimovic, în numele grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult. De la strategia privind Uniunea Energetică din 2015, ideea, obiectivul a fost de a furniza acces către o energie durabilă în Europa, către resurse durabile de energie. Este important să avem și aceste surse hidroelectrice. Astăzi ele reprezintă 16% în creștere față de 2006, când restau numai 10%. Trebuie însă să vedem cum putem utiliza energia hidroelectrică disponibilă, dar care nu este încă exploatată. În Bosnia, în Albania, această sector are un, o pondere mult mai mare, 35% de exemplu în Albania. Nu e vorba numai de o legislație mai bună, ci și de o cooperare în um, politica de vecinătate pentru a putea obține această uniune energetică. Trebuie să respectăm regulile, să uh, fim solidari, uh, și asta se aplică și sectorului hidroelectric. Mulțumesc. Mulțumesc. În cuvântul GUE NGL are cuvântul doamna Paloma López Bermejo. Un minut și jumătate. Eh, gracias, Me alegro tener esta oportunidad. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am această ocazie de a ține această discuție, pentru că am trimis două întrebări scrise în ceea ce privește concesionarea pentru uzine hidroelectrice în Spania și Comisia mi-a spus, mi spus ne pare rău, nu avem destule informații de ambele dăți. Am întrebări legate de competiție, plăți, reglementa, plăți reglementate pentru centrale hidroelectrice care trec peste costurile de investi- investiții și mai multe cazuri de abuzuri. Au existat întârzieri în ceea ce privește uh, rezerva din uh, sectorul public. Așa că aș dori un răspuns specific pentru anomaliile despre care discutam. Comisia care este atât de activă în alte domenii, acum închide ochii și nu ține cont de cum sunt afectați consumatorii, de ceea ce fac companiile în acest sector. Și nu are de-a face numai cu concesionarea și prețurile reglementate Amenzile date în Spania pentru utilizarea centralelor ele hidroelectrice în ceea ce privește prețul marginal ne arată foarte clar că trebuie să abordăm regulamentul în ceea ce privește sectorul hidroenergetic în linii mari, pentru că acesta favorizează mari producători. Puterea hidroelectrică joacă un rol important în, pentru tranziția noastră energetică și are un potențial foarte mare pentru noi, astfel încât să ne adoptăm, adaptăm producția. Asta pentru că există fluctuații foarte mari în producția din alte surse de energie regenerabile. Așa că trebuie să ținem cont de impactul asupra mediului, pe, asupra uh, ecosistemelor și activitățile de la ferme. Toate aceste domenii sunt domenii sensibile și de aceea ar fi mai bine dacă ar exista o coordonare mai bună între diferitele agenții și direcții generale responsabile. Ce va face Comisia în acest sens? Mulțumim din partea verzilor. Are cuvântul acum doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Barajele hidraulice reprezintă un adevărat patrimoniu pentru fiecare țară din Europa. Permit producerea de curent electric, dar și uh, să nu uităm că au modificat peisajele, au schimbat uh, fața văilor și au alterat cursurile de apă. Deci este nevoie și de o strategie a uh, noilor uh, comunități care s-au adaptat la noile cursuri um, de apă. Nu știu dacă aici ce contează este dacă operatorul este public sau privat, pentru că, de fapt, va avea aceleași redevanțe de plătit. Întrebarea este ce valoare adăugată va aduce un nou concesionar și cum vor lucra concesionarii împreună pentru a gestiona patrimoniul comun. Această renoire a concesionărilor și concurența nu este neapărat un lucru bun, pentru că, de fapt, s-ar putea amenința buna gestionarea unor resur- acestei resurse care este vitală. Accidentele sunt rare, însă trebuie ca activitatea barajelor în amonte și în aval să fie bine coordonată, mai ales atunci când barajele sunt grupate în aceeași concesiune. Comisia va favoriza contractele de concesiune per baraj, sau va uh, accepta această logică de regrupare pe uh, în funcție de uh, vale. Mulțumesc. Acum în numele grupului FDD are cuvântul domnul Roger Helmer. Well, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În acest parlament m-am pronunțat deseori în acest subiect uh, și mă bucur să văd această sursă de energie regenerabilă care este fiabilă, care este accesibilă, care nu are nevoie de foarte multă mentenanțe și nu are nevoie de foarte multe subvenții. Din, puncte, din toate punctele de vedere este uh, opusul energiilor solare și eoliene uh, pe care ne-am risipit resursele. Sigur că problema la hidroelectricitate este cea de disponibilitate. Ea depinde de situația topografică și de condițiile favorabile. Partidul meu se va opune uh, oricărei intenții de armonizare uh, europeană. În, uh, în Regatul Unit, um, energia hidroelectrică este un bun național și nu vrem să încapă pe mâinile Bruselului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Helmer. Are cuvântul acum domnul Cristian Carins. Un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să ne imaginăm următoarele. Sună gongul, doi boxeri, in, boxeri intră în ring, unul are ambele mâini sus, celălalt o singură mână, cealaltă o ține la spate. Dacă am vedea așa ceva, fiecare dintre noi ar spune, nu, e nedrept, nu e o luptă dreaptă. Însă, stimați prieteni, ce vedem noi acum pe piața energetică și mai ales în ceea ce privește hidroelectricitatea? Vedem în uh, state diferite, reguli diferite în ceea ce privește această formă de energie. Problema e că curentul merge liber uh, pe peste graniță însă concurența este strivită, este afectată și asta pentru că există condiții diferite în statele membre, reguli diferite în ceea ce privește uh, hidroelectricitatea, cerințe de investiții, toate sunt diferite de la stat membru la stat membru, însă uh, fluxul merge din țară în țară. E ca și cum un boxer ar juca cu un singur pumn împotriva adversarului care joacă cu ambele, care luptă cu ambele mâini. Dacă ne dorim să avem o piață echitabilă de energie în Europa, atunci regulile trebuie să fie aceleași. Ambii boxeri trebuie să aibă ambele mâini pregătite de luptă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Denano, un minut și jumătate. Da, domnule președinte, prin această întrebare cu solicitare de răspuns oral, eu am vrut să atrag atenția Comisiei asupra rolului foarte important pe care îl joacă hidroelectricitatea. Mai întâi pentru că reprezintă o sursă de energie regenerabilă și care poate să fie stocată și care contribuie la scăderea emisiilor de carbon, la uh, o mai multă siguranță a sistemelor noastre de um, um autonomie în domeniul energetic și ne permite să fim și mai independenți. Sectorul hidroelectric și exploatarea diferitelor baraje face parte din amenajarea teritoriului și participă la economia locală. În spatele fiecărui baraj, a fiecărei centrale, există niște realități specifice și există un impact asupra agriculturii, a apei potabile, a navigației, a activităților turistice, a gestionării, um, devărsării apelor sau a um, um, inundațiilor. Aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra nevoii de a clarifica situația sectorului hidroelectric din Europa și să se țină cont de organizările și reglementările plurale. Statele membre, în funcție de uh, geografia lor și istoria lor, așa cum arăta studiul uh, um, organizației Floral School, uh, pot să nu dorească mai multă concurență în sectorul hidroelectric, pentru că uh, ar duce la o destabilizare a sistemului lor. De aceea invit Comisia să uh, demareze o reflexie rapidă pe acest sector, însă trag un semnal de alarmă. Vă rog să nu deschideți ușa unei politici uh, diferențiate care ar fi prejudiciabilă Uniunii Energetice din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat. Acum are cuvântul doamna Isascun Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Europa este una din regiunile din lume unde energia hidroelectrică este cea mai utilizată, chiar dacă uh, um, centralele sunt deseori vechi și ar putea fi îmbunătățite pentru o putere sporită, dar E vorba de o energie regenerabilă utilă prin capacitățile sale de stocare, aduce o stabilitate pieții pe lângă alte energii regenerabile sunt, sunt um, caracterizate prin vârfuri de producție. Este așadar o prioritate pentru Uniunea Europeană. Însă există o situație de fragmentare legislativă cu diferențe în ceea ce privește accesul, concesiile, uh, Uh, scopurile de utilizare a apei pentru producerea electricității. Trebuie să creăm condiții juridice și administrative care să garanteze convergența și securitatea juridică și financiară a investitorilor. Unele țări, cum este Spania, unele țări, investitorii um, critică o decizie care arată că această lipsă de strategie la nivel european are un impact asupra uh, consumatorilor și intereselor lor. Cred că a venit momentul să um, nu mai lăsăm loc de incertitudine, să arăt și comisia să ne, arată cum, uh, să ne arate cum are de gând să lucreze cu uh, operatorii pentru a furniza noi dispoziții în acest sens la nivel european. Mulțumesc, doamna deputat Grostet. Vă mulțumesc, domnule președinte. 16% din uh, producția mondială de electricitate provine din uh, sursă hidraulică și este o cotă parte din energia mondială. Este o energie vitală pentru teritoriile noastre și constituie mii de locuri de muncă care nu pot să fie delocalizate, se integrează mediului um, uh, urban și natural, atât în zone de munte cât și în zone urbane. Faptul că s-au um, um, renovat vechi mori și vechi baraje uh, a fost uh, o contribuție foarte utilă la uh, economia mai multe regiuni. În plus este vorba despre o energie regenerabilă. Însă hidroelectricitatea nu este doar o sursă de energie regenerabilă, este și unul dintre puținele sectoare care permite stocarea energiei. Ori liberalizarea concesionărilor electrice nu trebuie să se facă în mod brutal și grăbit. Mai multe țări, printre care și Franța, au făcut multe eforturi în acest sens, din păcate nu se dorește să se țină cont de ele. Trebuie să evităm cu orice preț să frânăm investițiile în acest sector. Uh, mesajul pe care Comisia îl trimite astăzi investitorilor nu este suficient de pozitiv, știind că concurența este dificilă sau chiar imposibilă în mai multe state membre state care au o mare producție uh, hidroelectrică. Și cei care au făcut eforturi în acest sens au fost arătați cu degetul în mod nedrept. Cum va face Comisia ca să însoțească uh, evoluția din acest sector atât de deosebit? Există, să știți, foarte multe neliniști în regiunile muntoase din acest motiv. Mulțumesc, doamnă deputat. Domnul Cheliu, minut și jumătate. Sunt foarte mulțumit că avem această discuție, chiar dacă e atât de târziu în noapte, în acest domeniu foarte interesant al regenerabilor. În acest sector avem sute de ani de cunoștințe și experiență. Eficiența e mare și tehnologia de generare există în 80-90%. E o sursă curată de energie care ne-ar putea ajuta astfel încât să ducem la îndeplinire obiectivele de dezvoltare în ceea ce privește climatul. Această sursă de energie este cea care aduce o contribuție foarte mare în mixul energetic, 24 de milioane de euro pe an. Sunt evitate foarte multe emisii de dioxid de carbon prin folosirea acestui tip de energie. Trebuie să ne schimbăm uh, sursele energetice nu doar în ceea ce privește schimbările climatice, ci să nu mai fim dependenți de Um, importul de combustibili fosili. fosili. Când um, în timp ce energia solară, cea eoliană cunosc anumite fluctuații, cea hidroenergetică e mult mai stabilă. Și de aceea e foarte important să stocăm acest tip de energie, pentru că avem tehnologii disponibile azi în acest sens. Hidroenergia ne oferă o flexibilitate a costurilor și stocare foarte bună. Care e rezultatul? Totul depinde de preț. Trebuie să ne folosim de un nou design pe piața electricității, astfel încât să ne recunoaștem flexibilitatea pe care ne oferă hid- hidroelectricitatea. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Salini. Prego. domnule președinte aș vrea să spun două lucruri foarte concrete. știind că este destul de târziu vreau să vorbesc simplu și la obiect. Comisia ar trebui să știe că există atât de multe modalități de a face concesionări în Europa uh, câte state. Uneori se organizează cele de ofertă, alteori nu, alteori cele de ofertă, licitațiile uh, Uh, se prelungesc uh, ad vitam aeternam. Și până la urmă, după ce se termină perioada de uh, concesiune, se organizează alta cerere de ofertă. În aceste țări există o problemă juridică și economică, dar Comisia n-a ținut cont de acest lucru. Nu s-a ținut cont de durata de amortizare a investițiilor, pentru că dacă durata de amortizare este mai lungă decât durata concesiunii, ar fi normal uh, ca uh, durata concesiunii să țină cont de perioada de amortizare. Și în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, atunci cine câștigă noua licitație a, trebuie să plătească fostului proprietar al concesiunii diferența până ce se um, amortizează investiția inițială. După părerea mea, ar fi corect să-i susținem pe cei care fac investiții, dar este și mai corect să-i susținem pe cei care, prin concurența liberă, vor să garanteze investițiilor regulile normale de pe piață. Ar fi bine ca Comisia să-și dea seama de acest lucru. Grazie, Salini. Mulțumim, domnule Salini. Acum are cuvântul domnul Giovanni Lavia. Și după... Domnule comisar, acum dezbatem despre o temă de foarte mare importanță. La Paris ne-am luat un angajament complex la nivel mondial pentru a reduce drastic efectele asupra schimbărilor climatice. Și de aceea avem neapărat nevoie de uh, surse de energie noi, regenerabile și care Uh, nu uh, emit multe emisii de dioxid de carbon. Hidroelect- um, uh, hidroelectricitatea este o asemenea resursă și care ne permite un grad mare de flexibilitate în procesul productiv. Însă hidroelectricitatea este uh, amenințată în Europa pentru că riscă să nu mai avem uh, suficiente investiții sau prelungire a investițiilor actuale din cauza lipsei unui cadru normativ adecvat. Mulți colegi au spus că nu existau uh, condiții uh, de concurență loială. Este o realitate și este cea mai gravă. Pentru că nu se poate ca pe aceeași piață, această piață unică a energiei, să existe uh, unii care au oportunități și privilegii și se bucură de poziția privilegiată pe piața națională și apoi are posibilitatea să meargă pe alte piețe. De fapt, nu au posibilitatea să meargă pe alte piețe. Avem nevoie de un cadru normativ nou și omogen care să-i pună pe toți pe picior de egalitate, să garanteze concurența și să favorizeze investițiile. Grazie, onorevole Via. Mulțumesc, domnule Lavia. Acum trecem la procedura catch de ai. Domnul Michel Dantin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar un baraj servește la producția de electricitate dar este și un instrument al amenajării teritoriului un instrument de atractivitate a teritoriului respectiv și viitorul barajelor este așadar un subiect uh, important pentru populația locală. divergențele care există astăzi între diferitele direcții ale comisiei europene nu mai pot dura avem nevoie de un discurs unic avem nevoie de o coerență a politicii energetice pe de o parte și a politicii concurenței pe de altă parte. Peisajul regimurilor de exploatare din Europa, um, de exploatarea apei din Europa sunt, uh, este mm, diferit. Avem nevoie însă de reguli care să fie prezente peste tot, să fie aplicabile de către toți și care să aducă Europa energiei și în sectorul hidroelectric. Mulțumesc foarte mult, domnule Danta. Are cuvântul acum domnul Notis Marias. Vă mulțumesc. Puterea hidroelectrică reprezintă 15-20% din generarea electrică în Grecia și în Uniunea Europeană în general. 80.000 de de oameni locuiesc, lucrează în acest sector. Va rămâne cea mai importantă sursă de energie regenerabilă și în ultimii ani. Înseamnă că e foarte importantă pentru țelurile de sub orizont 2030. Nu din întâmplare vânzările spre corporații, așa cum ne-a cerut-o Troica, au dus la faptul că centralele hidroelectrice au fost ținta principală a investitorilor. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că acest sector trebuie să aibă investiții astfel încât să poată să funcționeze eficient și pe viitor. Eficient, dar și să poată să fie reparate uh, um, stricăciunile aduse mediului. Însă investitorii privați nu vor face niciodată așa ceva. Înseamnă că centralele din Grecia trebuie să rămână sub de departe de Troica și investitorii privați. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Are acum cuvântul din partea Comisiei domnul Andriu Caitis. Thank you, dear President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte utilă. Sectorul hidroenergetic este unul foarte important în Uniunea Europeană. Diversitatea regimurilor naționale de reglementare în acest domeniu trebuie să fie luată în considerare. E important ca regimurile naționale pentru uh, concesiunile care există să respecte dreptul european. Comisia va continua să supravegheze faptul că regulile europene sunt respectate. Totul merge mână în mână cu scopul de sub Uniunea Energetică, prin care ne dorim să avem o piață energetică integrată, unde este garantată siguranța energiei. Comisia analizează ce se întâmplă în sectorul hidroelectric într-un număr de state membre și de aceea poate declanșa și proceduri de încălcare. A făcut-o deja, poate deschide și mai multe dacă se dovedește că legislația Uniunii Europene a fost încălcată inclusiv directiva serviciilor, directiva privind energia și eh, legislația în domeniul competiției. Unii au spus că Comisia de dovadă de, a văzut de dovadă de lipsă de cooperare. Nu. Direcțiile din cadrul Comisiei co- cooperează foarte bine. Cei de la energie, competiție. Acum există și un tratament egal față de statele membre. Comisia analizează acum regimurile naționale, mai multe dintre acestea, și vrea să se asigure că sunt respectate regulile Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Acum, ultimul vorbitor.